Sper că peste câteva clipe vom reuși să vă impresionăm mai mult. Deci o prezentare în legătură cu relocarea și reinstalarea din partea ICNUR și a Comisiei. Dragi colegi, pe 25 noiembrie, statele membre și Comisia au uh, organizat un for privind relocarea și reinstalarea și au discutat despre eventual um, înființarea unui proiect uh, comun pilot pe baza unei inițiative austriece, Save Lives. M-am întâlnit cu um, Uh, ministra letonă la Riga, colegii poate și aduc aminte de acea întâlnire când ni s-au prezentat uh, rezultatele acestei inițiative. Deci, următorul for trebuia să fie pe 25 februarie, a fost amânat, însă suntem în continuare foarte interesați să știm ce s-a întâmplat la primul for. În primul rând, deci o rugăm pe doamna Filipa Candler să ne spună ce s-a întâmplat la această conferință privind relocare și reinstalare, conferință de la Geneva în decembrie 2014, când s-au făcut promisiuni de fonduri, de asemenea să ne spună ce s-au făcut um, ce s-a făcut la cea de-a doua și a treia zi de conferință, când s-a vorbit despre protecție în general și protecție pe mare. Doamnă Kentler, de la biroul ICNUR din uh, Bruxelles, um, aveți cuvântul. Deci, probabil, deocamdată nu putem folosi prezentarea în PowerPoint. Poate că după aceea vom reuși, după care va intervi și domnul Lohan Mușel de la DigiHome. Deci aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt Filipa Cadler, lucrez la biroul ICNUR aici, în, în Bruxelles și am plăcerea de a mă putea adresa acestei comisii. Mă voi concentra pe două domenii, pe dialogul uh, privind uh, protecția în lagul care a avut loc în decembrie 2014 și mă voi referi și la conferința donatorilor care a avut loc tot în decembrie la Geneva. Când uh, S-a analizat mai ales problema reinstalării refugiaților din Siria și asta într-un context mai general privind uh, nevoile persoanelor uh, refugiate. Câteva cifre esențiale pe care probabil le cunoașteți. Vreau să vă spun că la sfârșitul anului 2014 am avut 50 de milioane de persoane strămutate, inclusiv refugiați, dar și persoane care erau strămutate în interiorul propriilor țări. Aici sunt incluse crizele de actualitate, cea din Siria, unde au fost 3,8 milioane de refugiați, mai ales în țările vecine, dar uh, și în Egipt și în Africa de Nord. 7,6 milioane de strămutați interni sirieni um, există, deci în momentul de față. De asemenea, țin să spun că până la sfârșitul anului 2014, țările non-industrializate au găzduit, practic, găzduiau practic 90% din refugiații din lume. Însă în Europa, de asemenea, au crescut uh, Uh, numărul, a crescut numărul de refugiați. În ceea ce privește cifrele pentru azil, arată că 630.000 de persoane au solicitat azilul în 38 de țări europene, deci nu doar în Uniunea Europeană, și peste 500.000 de aceste persoane au cerut uh, azilul în UE față de cifre mai scăzute în 2013. Nu sunt cifrele definitive, sunt cele pe care le avem acum. Principalele naționalități ale celor care solicitau azilul, sirieni, bineînțeles, cel mai mare grup, dar și irachieni, afgani și uh, cetățeni din Eritrea. În presă, de altfel, apar multe articole privind cetățeni din Eritrea care traversează Marea Mediteraneană multe ori împreună cu sirienii. Germania și Suedia au, sunt țările în care s-au solicitat 46% din uh, cererile de azil. S-a discutat foarte mult despre sosirile pe mare în 2014. Au crescut mult, uh, a crescut mult numărul persoanelor care au venit pe mare, deci în mare cam 218.000 de persoane, din care 170.000 doar în Italia. CNUR, de asemenea, a văzut cu îngrijorare că jumătate din aceste persoane proveneau din țări uh, din care erau um, refugiați, Eritrea și Siria, însă și din alte țări. Tendința aceasta de a avea mai multe sosiri pe mare e în creștere, deci în 2015 deja în Italia au ajuns 3528 de persoane anul asta față de 2171 în 2014 în aceeași perioadă deci ianuarie 2015 comparat cu ianuarie 2014. În 2014, în ciuda eforturilor făcute de marina, de mm, italieni prin operațiunea Mare Nostrum, din păcate 3500 de persoane și au pierdut viața sau au fost date dispărute, iar 370 de persoane și au pierdut deja viața în 2015. E un contrast interesant față de cifrele din ianuarie 2014, când doar 12 persoane își pierduseră viața în această lună pe mare. Deci schimbarea este destul de semnificativă de la un an la alta, altul. Bineînțeles, sunt doar estimări, nu sunt niște cifre exacte, nu putem ști exact câte persoane intră în aceste categorii. Acum, prima parte a prezentării mele, și anume dialogul privind protecția uh, pe mare. De ceva ani, în altul comisariat a organizat un dialog privind uh, protecția. În 2012 a fost despre credință și protecție, în 2013 despre persoanele strămutate, însă dat fiind că foarte multe persoane întreprind uh, călătorii periculoase pe mare, anul trecut s-a discutat uh, cu precădere despre protecția în largul mării. Multe dintre aceste persoane uh, sunt în pericol și de aceea suntem îngrijorați de soarta lor. Nu s-a ajuns la o concluzie definitivă, e o structură de discuție între diferiți actori. De data asta au participat delegații din 88 de țări, 52 de ONG-uri, agenții, um, universitari. Foarte multe persoane au participat la acest dialog, mai mult decât niciodată, care ne arată cât de mult sunt interesați de această chestiune. De asemenea, o serie de organizații cum ar fi ICNUR sau uh, Organizația Internațională a Migrației, Organizația Maritimă Inter... Uh, Internațională, uh, Biroul ONU pentru droguri și criminalitate, de asemenea, au elaborat o declarație comună în care cer statelor membre să înlăture cauzele migrației. S-a discutat despre mai multe chestiuni, cum ar fi operațiunile de salvare, de debarcare sau, de asemenea, fluxurile um, ilegale și um, faptul că trebuie împărțită povara acestor eforturi la nivel internațional. S-a spus că dacă se acționează doar unilateral și se dorește doar împiedicarea fenomenului, nu se vor obține rezultate, nu se vor uh, înlătura pericolele acestor călătorii. Și aici s-a discutat mult despre nevoia de a discuta pe tema migrației dintr-o perspectivă a um, dezvoltării. E clar că trebuie văzute care sunt cauzele acestor mișcări de populație în țările de origine sau în cel de azil. De asemenea, să vedem de, că de multe ori acești oameni fug de conflicte și de persecuții. De aceea, soluția poate veni mai degrabă uh, din. poate veni mai degrabă în domeniul politic. Uh, de asemenea, s-a recunoscut faptul că trebuie făcute eforturi pentru a împiedica exploatarea acestor uh, oameni de către traficanți. S-a discutat mult și despre alternativele legale și concluzia a fost că una din căile cele mai bune de a împiedica mișcările ilegale pe mare sau înainte de a ajunge pe mare era accesul un acces uh, mai ușor la teritorii de protecție pentru cei care aveau nevoie de această protecție. Și aici încă o dată s-a spus cât de mult uh, contează cooperarea. În ceea ce privește capacitățile de căutare și salvare a refugiaților, mă gândesc aici la Marea Mediterană, la faptul că trebuie sporite aceste eforturi, de asemenea să vedem ce nevoi sunt pentru primirea acestor oameni odată ce au fost salvați și debarcați. S-a recunoscut că migrația e o parte a soluției și nu e o problemă doar. Însă e important ca la nivel de societate să se schimbe și mentalitatea în această privință. De aceea salutăm inițiativele din Uniunea Europeană, cum ar fi uh, abordarea cuprinzătoare a Comisiei Europene în legătură cu migrația. E un pas înainte binevenit, precum și Parlamentul, Parlament, uh, raportul Parlamentului din proprie inițiativă despre situația din Marea Mediterană, raport în care se spune cât de important este să se aibă o abordare uh, cuprinzătoare. PowerPoint-ul nu mai funcționează. Am menționat de asemenea și ce trebuie făcut în follow-up, și anume că trebuie să sprijinim operațiunile de căutare, de salvare și de debarcare, să sprijinim și inițiativele precum cea a ICNUR în privind numită inițiativa din Marea Mediterană. Cred că aveți și informații în documentele pe care vi le-am dat pentru această ședință. De asemenea, e foarte important să ne implicăm să ne implicăm și cu industria de căutare și salvare, de asemenea să vedem care este rolul agențiilor ONU, care este legătura cu protecția în largul mării. Organizația Maritimă Internațională cu sediul la Londra Uh, organizează un eveniment privind călătoriile pe mare, pe embarcațiuni nesigure, care va avea loc săptămâna viitoare. Am înțeles că și comisia va fi acolo, dar și noi vom participa împreună cu alte agenții ONU. Colaborarea cu societatea civilă și ONG-urile în regiunile uh, vizate. Uh, Uh, încă un domeniu în care trebuie să vedem ce se face, să vedem de asemenea ce informații pot fi obținute de la ONG-urile care sunt active în aceste regiuni, să vedem ce date sunt uh, culese, să le analizăm, să vedem ce rute uh, pe ce rute se deplasează aceste persoane. Deja există o serie de inițiative în mai multe regiuni, există un secretariat la Nairobi, care uh, analizează exact aceste chestiuni în Africa de Est. Sprijinul uh, față de migranți în țările care sunt în criză. Un alt aspect al, după acest dialog și ceva la care mă voi referi ulterior și anume căutarea de noi căi de relocare și reinstalare în urma admisiei. Toate acestea, deci, rezultă în urma acestui dialog um, privind protecția în largul mării. Poate că și unii dintre dumneavoastră v-ați implicat în acest dialog. Comisia Europeană a participat uh, la aceste discuții. Acum, aș vrea să mă refer la o inițiativă regională care are legătură cu dialogul IGNUR și anume inițiativa maritimă a Mediteranei Centrale. Văd că din nou avem PowerPoint, însă e cam în urmă. Oricum, toată lumea are prezentarea. Poate că e cel mai ușor. Deci această inițiativă maritimă a Mediteranei Centrale e inițiativa biroului nostru european împreună cu Divizia de Protecție Internațională pentru a vedea ce acțiuni putem recomanda în această um, regiune și asta a venit după tragedia de la Lampedusa în noiembrie 2014. Se propun mai multe acțiuni să vedem care sunt țările de origine, de azil, de tranzit și să vedem ce se întâmplă în statele membre UE. Abordarea este una globală. În ceea ce privește acțiunile și recomandările în interiorul Uniunii Europene, pe care le elaborăm în cadrul acestei inițiative, trebuie să vă spun că ne concentrăm pe operațiunile de căutare și salvare în Marea Mediterană, atât PICNUR cât și alte părți cer existența acestor uh, operațiuni sau, o, sau să se considere o eventuală, re, fi, o eventuală finanțare a operațiunii Mare Nostrum a italienilor, operațiune care, din păcate, poate și-a uh, redus eforturile în ultima vreme. Deci în ianuarie 2015 vedem că deja sunt mult mai multe decese decât anul uh, trecut, de aceea e nevoie de astfel de operațiuni. Deși Frontex are operațiunea Triton în acea zonă, Frontex nu are nici mandatul, nici resursele să facă aceste căutări în largul mării. De asemenea, am cerut ca Uniunea Europeană să se acționeze în ceea ce privește debarcarea și salvarea persoanelor salvate de uh, vasele comerciale. Până acum nu a fost o, neapărat o problemă, însă în trecut a fost destul de greu să se procedeze în astfel de situații. De asemenea, trebuie să vă spun că am elaborat și acest pachet privind reacțiile statelor membre, să vedem ce pași uh, se iau atunci când aceste persoane sunt debarcate într-un stat membru. În primul rând, identificarea indivizilor, atât a celor care ar avea nevoie de protecție internațională, dar și pentru cei care nu au nevoie de protecție internațională, dar au alte nevoi de asemenea, identificarea celor care au nevoi speciale, persoane vulnerabile, cu probleme medicale, pentru ca în momentul debarcării aceste persoane să poată fi trimise serviciilor aferente. De asemenea, identificarea e esențială în momentul respectiv al debarcării, mai ales deoarece se discută foarte mult din perspectiva securității. După părerea noastră, e important să se facă identificarea la sosire pentru a ști despre cine este vorba și pentru a putea acționa în funcție de respectivele profiluri. Înregistrarea, de asemenea, este foarte importantă și ICNUR-ul a colaborat și cu alte părți în privința unei implementări corecte a regulamentului de la Dublin. Să vedem ce instrumente avem din fericire în Uniunea Europeană pe care le folosim spre binele acestor persoane. Deci cei care au rude în alte state membre, de exemplu, clauzele Uh, de dependență familială, de exemplu, pot fi folosite pentru a înlesni uh, mutarea acestor persoane către țările respective. De asemenea, să vedem cum pot fi folosite și clauzele discreționare într-un mod proactiv, de exemplu, pentru persoane din Siria și Eritrea, care mai mult ca sigur uh, au nevoie de protecție internațională. De asemenea, ne concentrăm de asemenea pe soluții, integrarea în țările în care se află persoanele respective, însă și reîntregirea familiei, dacă este cazul. Sau uh, reîntregirea familiei uh, în afara Uniunii Europene. Unii pot să aibă rude în afara Uniunii Europene sau în SUA, Canada. Deci pentru acele persoane ar putea fi o soluție. Nu ne așteptăm ca multe persoane să fie vizate de această posibilitate a reîntrăgirii familiei în afara Uniunii Europene, însă dacă e nevoie, e bine să avem soluții. Acum, de asemenea, și returnarea persoanelor care nu au nevoie de protecție internațională. Noi nu obiectăm la această returnare, deci dacă nu există niciun motiv pentru șederea lor legală în Uniunea Europeană, returnarea trebuie făcută în condiții demne, uh, de preferință pe bază voluntară. Deci, în această privință, noi sprijinim programele pe care le are Organizația Mondială a Migrației și alte organizații pentru uh, returnarea asistată. Deci am trecut în vedere ceea ce propunem noi pentru Uniunea Europeană deci ca parte a inițiativei uh, maritime privind uh, Marea Mediterană Centrală. De asemenea, uităm și ce se întâmplă cu uh, persoanele care sunt într-o țară unde primesc pentru prima oară azilul. E vorba de accesul la soluții durabile prin oferirea de educație, repatriere voluntară, dacă este cazul, Um, reinstalare sau alte alternative legale. De asemenea, avem și o campanie de informare, sprijinită și de uh, comisie, care este destinată mai ales persoanelor din cornul Africii. Vorba de mesaje care se referă la pericolele călătoriei pe care uh, ar putea o întreprinde sau e vorba și de alternativele legale pe care vrem să le prezentăm acestor oameni. Să vedem ce alte forme eh, există de a ajunge pe teritoriul Europei, printre care eh, relocarea sau reîntregirea familiei. Acum, referitor la țările de origine. Pentru ignor, aici activitățile sunt destul de limitate, însă poate fi vorba de colaborarea cu organizații partenere pentru respectarea drepturilor omului sau sprijine pentru programele de ajutorare și de dezvoltare, aici în colaborare cu, Pro, cu PNUD, sau programe de reintegrare pentru cei care uh, au fost uh, trimiși înapoi acasă. Deci acestea sunt activități din cadrul acestei inițiative. Ei, cel de-al doilea aspect despre care îmi pregăteam să vorbesc astăzi era uh, problema uh, reinstalării. Se creează aici o legătură cu inițiativele pe care le-am propus uh, în conformitate cu această inițiativă um, CMSI. Reinstalarea la nivel mondial, uh, conform cifrelor uh, ICONUR, 960.000 de refugiați, care uh, au nevoie de uh, reinstalare. În 2014 am planificat peste 94.000 uh, de uh, solicitări de uh, reinstalare. Uh, țara în care s-au uh, elaborat cel mai multe asemenea solicitări este Statele Unite ale Americii. Deci, o sumă mare, o valoare mare, dar la fel de mare și în Europa. Nu știm exact numărul pentru 2014 cifrele acestea încă sunt uh, finalizate. De asemenea, am înaintat 71.000 de solicitări pentru persoane care au uh, fost deja reinstalate în 2014, cu un procent mare care au ajuns în Europa. Aș dori să subliniez doar uh, prioritățile acum în ceea ce privește reinstalarea. Nu insist însă pentru că aveți informațiile în materialul care v-a fost transmis. Principala situație cu care ne confruntăm în acest moment este răspunsul la situațiile de urgență din Siria. Reinstalarea este parte a răspunsului mai vast care vizează protecția și implică și statele din vecinătate care deja știm că au un număr mare de uh, refugiați ne bazăm în ceea ce privește reinstalarea pe uh, Siria Uh, câte vreme am elaborat anumite uh, priorități, de exemplu riscul pentru supraviețuitorii torturii sau uh, abuzurilor, refugiați cu anumite vulnerabilități. Și trebuie spus că în ceea ce privește profilurile pe care noi le procesăm în acest moment pentru reinstalare, avem două principale Uh, refugiații cu uh, nevoie de protecție fizică și juridică și uh, supraviețuitorii torturii și violențelor. Au fost menționate și rezultatele conferinței de la Geneva, au participat 40 de state, ONG-uri, organizații internaționale care se ocupă de migrație și a fost prezentă și comisia la această întâlnire. atunci uh, s-a vehiculat uh, cifra de 58.000 de locuri pentru refugiați. Și uh, împreună cu cele oferite de ONU am ajuns la peste 80.000. Mai sunt și alte tipuri de vize care au fost date sirienilor, peste 12.000 de fapt în total. Avem alte forme de admitere în aceste state, precum Brazilia, Franța, Germania, Irlanda, uh, Elveția și Regatul Unit, uh, care toate au uh, programe diferite de acceptare a refugiaților sirieni. Un număr de state europene, 19 în total, au promis că se vor implica de aici și un număr de state europene, 15 mai precis, dar trebuie să spunem că din uh, cele 37.000 de locuri uh, ale Uniunii Europene, 30.000 au fost oferite de Germania, ceea ce este o proporție interesantă de analizat în comparație cu cea oferită de alte state membre. Am vorbit și despre programe suplimentare care au fost lansate, inclusiv în Franța și Irlanda. Au, uh, aceste state au și ele programe de reinstalare pentru refugiați și de acceptare acestora. Voi trece mai departe pentru că mi s-a spus că trebuie să avem timp și pentru întrebări, dar vreau să spun că mm, în concluziile Consiliului pentru Justiție și Afaceri uh, uh Interne din 2014 uh, s-a uh, propus uh, ca statele să găsească locuri pentru refugiați și asta fără niciun fel de întârziere. Ori acest lucru sigur ajută. În cele din urmă aș dori să menționez și alte forme de uh, reinstalare uh, Uh, asupra cărora noi la ICON ne uh, axăm. Vorbesc despre vize umanitare, uh, scheme de, de sponsorizare individuală. Germania pot să spun că are deja astfel de scheme care includ sponsori privați, uh, care ar putea să servească ca model altor state. De asemenea, ne interesează și admiterea uh, și acceptarea uh, rudelor pentru a acționa în conformitate cu directiva legată de reîntregirea familiilor. Asta se leagă foarte bine de schemele de spons cu sponsori privați. Există și scheme de mobilitate pentru refugiați sau de școlarizare a acestora. Bineînțeles, toate care vin cu anumite garanții. Și uh, un ultim aspect uh, se leagă de integrare. Noi salutăm participarea mai multor state uh, și a mai multor zone în care se pot uh, uh, reinstala refugiații, însă aceste state trebuie să aibă niște sisteme durabile de primire a refugiaților pentru că aceștia să nu trebuiască să se miște dintr-un loc în altul în statele respective pentru a putea astfel să se integreze. Și mă opresc aici. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim. Aveți toate aceste prezentări în fața dumneavoastră. Am dorit să o rog pe orbitarea noastră să se grăbească pentru a putea purta o conversație cu colegii. Cred că ați menționat uh, acum uh, și raportul din propria inițiativă care um, ne va parveni de acum înainte. Am uh, dorit să fim informați în legătură cu aceste subiecte pentru a avea o abordare uh, holistică asupra problemei. Cea de-a doua parte a informării ne va veni din partea Comisiei. Am dorit să nu vă lungiți prea mult pentru a putea avea uh, parte de o sesiune de interacțiune pentru ca eurodeputații să poată interveni cu întrebări, cu precizări sau pentru a putea solicita detalii. Deci spuneți-ne ce se întâmplă, dar nu vă întindeți prea mult, să avem timp de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să reacționez uh, mai întâi, înainte să ofer feedback uh, Aș vrea să reacționez la ceea ce a spus doamna Kendall. Înțelegem uh, această analiză și ceea ce trebuie făcut. Însă dați-mi voie să contribu și eu cu ceva la dezbatere și să mă refer la uh, operațiunea de căutare și salvare pe mare. Datorită Parlamentului European am primit uh, uh o sumă suplimentară de 20 de milioane de euro pentru a putea uh, pentru a putea să ne continuăm uh, operațiunile. Însă pot să spun că nu vom putea salva viața fiecărui imigrant care se Uh, Ce s-a întâmplat uh, când au murit 300 de imigranți pe mare acum două săptămâni? Ce s-a întâmplat atunci? E bine, uh, oamenii au fost amenințați cu arma când s-au urcat la bord. Erau mai mult de 100 de persoane la bordul unei nave care navigau cu peste 100 de km la oră pe valuri de 5 metri. Oamenii nu aveau nici măcar o vestă de salvare, oamenii nici măcar nu știau să uh, um, înoate, erau oameni din Africa subsahariană care nu mai văzuseră mare înainte. Prin urmare, nu vă așteptați la Frontex uh, uh, să fie capabil să-i salveze pe toți cei care se îmbarcă pe asemenea bărci pentru asemenea călătorie. Eh, noi trebuie să ripostăm pentru că în presă toată lumea a criticat Europa. Ce face Europa în aceste cazuri? Noi nu putem să eh, găsim soluții magice. Aceștia nu există când oamenii pleacă din Libia pe o astfel de barcă și atunci când sunt supuși la asemenea presiuni. Dați-mi voie foarte pe scurt eh, să vă spun ce s-a întâmplat la întâlnirea de pe 25 noiembrie domnul președinte, puteți să fiți rapid și eficient, așa cum s-a întâmplat până acum. Deci continuați uh, tot așa, pentru că vorbim despre uh, statele membre atunci când ne uh, referim la Europa, pentru că pe ele le criticăm în astfel de cazuri. Cred că în Parlament noi înțelegem exact ce face Frontex. Noi supraveghem activitățile Frontex, deci le înțelegem pe deplin. Prin urmare, spuneți-ne ce credeți că s-a întâmplat la această întâlnire. Da, clar. Însă ideea este că presa critică Bruxelles și presa nu face diferența între statele membre, Parlamentul European, Comisie, Frontex și așa mai departe. Cei, cu toții suntem uh, atacați. E bine, ce s-a întâmplat la această întâlnire? Am discutat trei chestiuni uh, specifice. Uh, reașezarea refugiaților, cum putem implementa concluziile Consiliului pentru a avea un mai bun echilibru între statele membre um, în ce privește uh, reașezarea lor. Apoi, în al doilea rând, reinstalarea în cadrul Uniunii Europene, cum putem să avem un mecanism pentru acest tip de reașezare în caz de crize și apoi Uh, căi de atac uh, juridice pentru cei care își doresc protecție internațională. Și care au fost concluziile? Mai întâi, toate statele membre insistă asupra uh, naturii voluntare a activităților de instalare. Deci chiar dacă există un echilibru mai bun între state, asta se întâmplă doar pentru că statele au acționat într-o manieră voluntară. Apoi, în al doilea rând, căile juridice. Ei bine, multe dintre statele membre consideră că sistemul primar um, uh, le aparține și nu doresc ca Uniunea Europeană să um, intervină în ceea ce privește sistemul de uh, intrare uh, legală în state. Există sistemul vizelor și uh, statele membre nu-și doresc ca Uniunea Europeană să legifereze sau să ia alte inițiative în acest domeniu pentru că doresc să-și păstreze competențele. Deci uh, aceasta este cea mai bună cale juridică și anume reinstalarea. Apoi, în ceea ce privește activitățile de reinstalare și uh, împărtășirea poverii uh, sau elementele care țin de distribuție, a existat un argument conform care ar trebui să uh, lansăm un proiect pilot, adică să definim un număr de oameni pe care îi va reinstala Uniunea Europeană, după care să existe un algoritm de redistribuție. Acesta trebuie să se bazeze pe anumite criterii, iar unul dintre acestea ar trebui să fie dimensiunea populației um, diferitelor state membre, PIB-ul, numărul solicitanților de azil din trecut, care a fost um, vehiculat ca și criteriu, dar alte state membre uh, au menționat și rata șomajului, pentru că dacă rata șomajului este ridicată, există mult mai puține șanse ca acești oameni să se poată integra. Acestea au fost, uh, deci, criteriile pe care le-am discutat. Pornind de la aceste mei, Comisia va înainta o propunere pentru un de pilot și noi sperăm, la fel de mult ca și statele membre care au parte la proiect, ca lucrurile să funcționeze. Uh, dați-mi voi să fiu sincer cu dumneavoastră, n-are niciun sens să implicăm Germania și Suedia în aceste proiecte, pentru că ele întotdeauna s-au ocupat de aceste activități de reinstalare. Noi visăm practic statele membre care nu au făcut niciodată uh, astfel de activități Dorim să facem pe toată lumea să se îmbarce în acest uh, proces. Însă statele membre uh, trebuie să acționeze într-o manieră voluntară și noi insistăm pe acest lucru. Deci încercăm să ne asigurăm, practic, că cât mai multe state membre pot fi integrate în acest demers, iar uh, că statele membre care nu vor participa, cel puțin pot susține aceste activități prin finanțare, prin personal și așa mai departe. Deci uh, dăm uh, cumva o cale de ieșire statelor uh, care nu sunt gata să ia parte imediat la proiectele pilot, dar care ar trebui totuși să susțină acest proces. Iar acum încă ceva în legătură cu reinstalarea. Statele membre, după cum știți, sunt foarte reticente în ceea ce privește acest aspect. Ele se tem de faptul că ar putea atrage un număr prea mare de refugiați. Comisia insistă pe um, situațiile excepționale unde am putea să activăm un mecanism de uh, uh, relocare. Cam atât, domnule președinte. Încercam doar să Uh, văd ce părere au uh, statele membre. Am asistat uh, cu colegii la o întâlnire a Consiliului unde, bineînțeles, s-a discutat despre relocare. S-au oferit tot felul de motive pentru acest desechilibru care există între statele membre, dar doream să vedem și care este părerea Comisiei în legătură cu acest subiect și, de asemenea, ce propunere ați putea avea. Noi știm exact ce se întâmplă și la nivelul Frontex, dar mulțumim oricum pentru comentariile inițiale. Aș dori să rog uh, eurodeputații să adreseze comentarii sau întrebări și începem cu domnul Haloalo și da, apoi doamna Gomes. Mulțumesc pentru aceste prezentări. După cum putem vedea, Serbia și Germania primesc uh, aproape jumătate dintre solicitanții de azil, ceea ce este o situație foarte interesantă având în vedere faptul că aceste state sunt departe de punctele de intrare uh, în Europa a acestor refugiați și este greu să ajungi în aceste state fără să traversezi alte state europene care sunt considerate a fi sigure uh, și unde, de fapt, ar trebui înaintate aceste solicitări de uh, azil. Acest dezechilibru probabil nu este durabil pe termen lung, mai ales din perspectiva statelor relativ mici, precum Suedia. Prin urmare, aș dori să văd care sunt ideile dumneavoastră uh, în legătură cu ceea ce am putea face în legătură cu această situație. Oare ar trebui să existe un uh, mecanism, într-adevăr, de uh, relocare sau de distribuție pentru ca oamenii aceștia să se poată mișca liber în Europa? putem să ne gândim că oamenii oricum încearcă să ajungă în statele care, dintr-un motiv sau altul, din perspectiva lor, sunt mai atrăgătoare decât uh, țara în care sunt distribuiți, să zicem așa. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule președinte. După cum ne așteptam, avem o listă lungă de uh, intervenienți. Urmează Ana Gomes. săptămâna trecută am uh, vizitat un uh, centru ONU la Beirut, unde există acum înregistrați 11.000 uh, de refugiați pe lună, dar în centru se găsea deja 50.000. Dacă ne puțin la suprafața ocupată acesta, ea este uh, aceeași cu uh, uh, el, uh, cea a Elveției, vorbim despre 1,2 milioane de oameni refugiați în acea regiune. Efortul așadar este uriaș uh, în uh, Iordania. Acum câteva luni am vizitat nordul Irakului, am discutat cu refugiați din Shabak, Kazidi și alte comunități. Și pot să spun că acești oameni cred că ceea ce facem în Europeană nu este suficient uh, de uh, bine pus la punct uh, pentru a opri conflictul sau pentru a reduce presiunea asupra refugiaților care doresc să ajungă în Europa. Eu am avut un sentiment de rușine atunci când am discutat despre scuzele pe care și le tot invocă statele membre pentru a nu-și asuma deloc această povară. Și asta în loc să pun la punct niște operațiuni pentru a salva viețile oamenilor pe mare. Uh, Uh, sau atunci când e vorba de a nu fi generoase în ceea ce privește programele de um, reinstalare sau atunci când refuză să investească în uh, căile de um, relocare a refugiaților. Sincer, mi-a fost rușine. Iar întrebările mele se adresează uh, reprezentantei Iconur, doamna Kendler a fost un lucru care m-a alarmat, pentru că, firește, nu putem uh, să ne uităm uh, cu pasivitate, cu abordare uh, cantitativă la acești oameni. Asta nu în calcul și, de, și cât de puțin fac statele membre pentru a-i ajuta pe acești oameni. Dar haideți să ne gândim puțin și la propriul nostru interes, la propria noastră securitate. De ce nu suntem mai eficienți în ceea ce privește uh, oferirea de educație, de școlarizare a acestor oameni în uh, uh, taberele de refugiați unde se află. În Liban există 350.000 de copii de vârstă școlară, din care 300.000 nu merg la școală. Ori astea, asta spune multe, nu doar despre inabilitatea lor de mai târziu uh, să își reclădească țara, ci și despre abilitatea lor uh, de a deveni uh, pradă uh, a organizațiilor uh, teroriste. Dacă vorbim despre refugiații din Iordania, uh, e bine, acolo sunt și profesori, sunt oameni care ar putea să predea ore copiilor. Uh, Uh, în Liban uh, situația uh, este și mai dificilă pentru că acolo nu există tabere de refugiați. În Iordania însă acești oameni ar putea lucra în școli, în tabele de refugiați, dacă noi i-am susține. Noi plătim asistența acestor state. De ce nu ne coordonăm mai bine pentru a ne asigura că oferim și școlarizare? Același lucru este valabil și pentru tabele pe care le-am văzut uh, în, în, în uh, nordul Irakului. Deci școlarizarea este o chestiune esențială. Apoi mai am o întrebare pentru dumneavoastră, doamnă Kendler, care se leagă de Libia. Noi uh, am văzut că majoritatea oamenilor care vin din Libia pe bărci nici măcar nu sunt din Libia. Vin din Eritrea, din Nigeria, din Siria și așa mai departe. Însă probabil că uh, Situația actuală din Libia presupune că vom asista la tot mai mulți libieni care vor uh, veni, iar uh, situația ar putea să uh, fie una în avantajul grupurilor teroriste sau a grupurilor de traficanți, pentru că aceștia ar putea expedia pe bărci oamenii înspre Uniunea Europeană, iar oamenii, bineînțeles, vor încerca să-și riște viața ca să ajungă aici. Cum puteți analiza această situație din Libia? Cum vă imaginați că va evolua ea? Noi nu ne putem imagina că lucrurile se vor îmbunătăți, din contră, se vor înrăutăți. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, Ana. Toți uh, colegii văd că aduc în discuție aspecte foarte importante, însă uh, tentația va fi, pentru că avem aici informații din partea iconului și din partea comisiei, uh, să ne lansăm în niște abordări holistice legate de emigrație. Prin urmare, haideți să nu întrebăm chiar totul uh, acum. Încercați să vă limitați la unul sau două aspecte, stimați colegi, pentru că vom avea foarte multe ocazii de a discuta, pentru că ne așteaptă acest uh, mare raport în comisia noastră. Dar, bineînțeles, comentariile voastre sunt foarte importante, așa cum uh, tocmai ne-a spus și Ana. Doamna Holmeier, Monica, ai cuvântul. Zunächst einmal vielen Mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru prezentarea făcută prezentarea făcută de Iconul și prezentarea făcută de comisie. M-a șocat onestitatea din prezentarea comisiei, pentru că practic ne-ați prezentat uh, realitatea exact așa cum este ea. Am trei întrebări. În legătură cu o, trei întrebări pentru iconul, în legătură cu tabele de refugiați, sunt de acord 100% cu doamna Gomez nu vom rezolva situația dacă oamenii care sunt în tabele de refugiați nu au niciun fel de perspective, fie prin școlarizare, fie prin uh, condiții minime sanitare, servicii medicale de bază. Vorbesc de servicii la nivel minim. și cred că pentru a putea ajunge aici, statele europene trebuie să facă mai mult efort. Trebuie să... Uniunea Europeană ar putea să aibă un rol, de exemplu, în oferirea de școlarizare în taberele de refugiați. Dacă vorbim de tabere de asemenea dimensiuni, Vorbim de tabere de refugiați care există deja de ani de zile, de 20 de ani de zile, unde milioane de oameni trăiesc de mult timp deja, de 20 de ani, fără niciun fel de speranță și de perspective. Și, bineînțeles, asta înseamnă că trebuie să ne asigurăm că oamenii aceștia au condiții demne de viață, ceea ce nu au avut până acum. De aici se naște o generație nouă care nu a fost niciodată la școală, nu a avut ocazia să facă nimic și de aici decurg foarte multe probleme. Deci, întrebarea mea se referă la cum putem găsi finanțări pentru servicii de școlarizare pentru acești refugiați. Ce măsuri concrete așteptați dumneavoastră din partea Uniunii Europene Frontex nu poate să rezolve problema pe coasta libiană. Frontex are rolul de protecție la frontierele europene. Nu pot să ajungă să activeze pe coasta Libiei. Și așadar, întrebarea mea este dacă, împreună cu celelalte state membre și cu doamna Mogherini, luați cumva în considerare și mijloace militare pentru a rezolva această problemă. Este și uh, mai avem și problema faptului că oamenii sunt uciși pe coasta libiană, nu doar faptul că se îmbarcă. Sunt oameni pe care nu ajungem niciodată să-i vedem și oameni care nu apar niciodată în dezbaterile publice. Sunt mulți oameni care mor acolo. E o situație foarte gravă. Întrebarea pentru Comisie și Frontex. Ce nevoie, care este nevoia de finanțare? Și a doua întrebare. Luați în considerare folosirea mijloacelor militare, așa cum s-a întâmplat în Somalia, care ar urma să vină nu doar dintr-un stat european, ci ar avea consecințe și în Libia. Și în cele din urmă, procesul de selecție pentru relocare. Aveam impresia că încercăm să facem lucrurile mai ușoare, și că am putea face asta dacă am permite statelor membre să participe mai mult în procesul de selecție. Credeți că se poate face asta? Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare pentru iconul, dar și pentru comisie. Și mă refer la chestiunea tabelelor de refugiați în afara Uniunii Europene cine finanțează aceste tabere de refugiați, pentru că nu cred că ele pot fi finanțate din bugetul european. Nu văd cum se poate face asta. Și statele membre sunt gata să financeze taberele de refugiați? Cred că e o întrebare foarte importantă. Nu putem să ne plângem de numărul mare de refugiați, de condițiile mizerabile din alte țări, dar în același timp țările noastre să nu facă absolut nimic, pentru că noi putem face ceva pentru a găsi o rezolvare, să oferim perspective pentru aceia care nu fug numai de război, fug de condiții proaste în general. Dacă noi le putem oferi perspective acestor oameni, atunci problemele cu care ne confruntăm acum ar dispărea. Nu putem să construim pur și simplu un zid pentru a nu mai vedea ce se întâmplă. Deci întrebarea mai degrabă o adresez statelor membre, pentru că atunci când vine vorba, dar când vine vorba de reinstalare, aș vrea să întreb reprezentanta Iconul. Credeți că există vreo posibilitate să facem mai multe eforturi la nivelul statelor membre pentru ca toate statele membre să ia parte la procesul de reinstalare? Pentru că nu asta se întâmplă acum și cred că E o situație foarte tristă. Vorbim despre drepturi fundamentale, dreptul la azil politic, însă, totuși, anumite state membre pur și simplu nu vor să se implice deloc și nu sunt interesate. Putem îmbunătăți cumva această situație? Am să mă opresc aici, pentru că deja s-au pus întrebări pertinente. Mulțumesc, Brigitte, spune domnul președinte, mulțumesc că ai fost succintă, stimați colegi, vă rog foarte mult să fiți succinți pentru a avea timp și de răspunsuri. Urmează domnul Crelio. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru cele două prezentări. O întrebare pentru doamna Kendler. Ați făcut câteva observații legate de o anumită operațiune comună și ați spus că nu aveți mandatul sau resursele necesare sau competența pentru această operațiune. Sunt de acord în ceea ce privește resursele. Împărtășesc opinia colegilor mei, care sunt de părere că e o operațiune foarte restrânsă și nu pe măsura provocării. Însă aș vrea să fac câteva comentarii legate de mandat și de competență. Poate mă înșel, dar cred că ați spus că operațiunea Triton nu a avut uh, mandatul unei operațiuni de salvare, dar, de fapt, în decembrie 2013 am aprobat un regulament în urma observațiilor de la Iconul, dar și primită de la multe ONG-uri. Și atunci am reușit să ajungem la un compromis între Consiliu și Parlament. Am aprobat acest regulament care dădea mandatul Frontex pentru astfel de operațiuni. Nu putem să facem asta la nivel național, ci doar pentru operațiunile finanțate din bugetul european, având ca prioritate salvarea de vieți omenești inclusiv operațiunile de căutare și salvare. Deci poate mă înșel, corectați-mă dacă e așa, dar nu înțeleg de ce spuneți că nu se afla în sfera dumneavoastră de competență, în mandatul dumneavoastră. Pot fi două situații, fie ei nu aplică regulamentul respectiv și atunci trebuie să luăm măsuri, fie pur și simplu nu au înțeles că trebuie să aplice acest regulament. Domnul președinte, mulțumesc. E nevoie de clarificare. Mulțumesc pentru întrebarea foarte precisă. Urmează Cecil. Sară mult breve. Mulțumesc, vor fi foarte subcintă. Multe întrebări pe care le aveam și eu deja au fost adresate de alți colegi, însă am totuși câteva îndoieli. În ceea ce privește taberele înființate în afara teritoriului Uniunii Europene. Aș vrea să știu din experiența dumneavoastră, persoanele care nu sunt admise, care nu au niciun statut juridic, care nu sunt recunoscute drept refugiați, unde sunt uh, repatriate aceste persoane? Rămân în țara respectivă unde se află acea tabără sau există acorduri cu uh, țările care pot primi aceste persoane pentru a le orienta într-un fel sau altul. Cealaltă întrebare se referă la gestionarea taberelor de refugiați. Nu știu dacă știți că există un sistem uh, foarte corupt, chiar mafios, deci trebuie gestionate multe aceste centre, multe din aceste tabere, însă cum vor fi controlate toate organizațiile care practic vor trebui să asigure pe teren gestionarea de zi cu zi a acestor tabere? Thank you for keeping. Mulțumesc foarte mult și îți mulțumesc că ai fost succint, dar urmează doamna Weinberg. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pe parcursul prezentării și a dezbaterii am remarcat că nu s-a spus nimic despre cum putem să-i ajutăm pe oamenii care deja se află în taberele de refugiați. E un lucru pe care trebuie să luăm în calcul. Uniunea Europeană nu poate să hotărească ce fac statele membre. Putem să recomandăm, bineînțeles, ca mai multe state membre să se implice în operațiunile de ajutor. Dacă acești refugiații au nevoie de ajutor, bineînțeles că trebuie să le oferim apă potabilă, servicii de școlarizare și așa mai departe. S-a menționat Suedia, este țara din care provin eu. Unii cred că suntem cei mai buni pentru că facem loc pentru cei mai mulți refugiați, dar vă spun că avem probleme foarte mari în Suedia în legătură cu integrarea acestor refugiați. Problema este că pur și simplu nu ne permitem toate lucrurile acestea. Luăm bani din bugetul național de dezvoltare pentru a face loc refugiaților în Suedia. Deci n-aș fi de acord că e tocmai cel mai bun exemplu. Nu înțeleg exact de ce țara noastră dau permis de ședere permanentă oamenilor din Irak sau Siria. Nu cred că am avea parte de același tratament dacă noi ne-am duce acolo. Cred că țara noastră ar beneficia de pe urma unei politici comune de azil, dar deocamdată fiecare stat ia decizii la nivel național. Acum, Frontex. Se pare că aceste călăuze se duc cu bărți de viteză pentru ca să poată aduce din ce în ce mai mulți refugiați de fiecare dată când se întorc. Cred că trebuie să ne concentrăm activitatea asupra acestor grupuri de călăuze, pentru că situația va continua la fel dacă nu facem nimic în privința lor. Am ska själv avgöra. Tack. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem pogratulować pracy. Domnul Durek, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să felicit iconul pentru toată activitatea de până acum. Urmăresc, am urmărit ceea ce a făcut în Aman și în Beirut. Cooperarea între state este, bineînțeles, foarte importantă, mai ales cu țările unde sunt refugiați care fug de războaie, și aici mă refer mai ales la Siria. În interesul Europei și în interesul acestor refugiați, ar trebui ca majoritatea dintre ei să aibă în vedere reîntoarcerea în țara de origine, în țara din care ar trebui să fugă trebuie să le garantăm acolo posibilitatea ca ei să-și reia o viață oarecum normală. Bineînțeles, trebuie să vedem și ce facem cu bugetul pe care îl avem la dispoziție. Pentru că uneori acordăm sume mult mai mari unor țări în defavoarea cealaltă, Libanul, de exemplu. E o țară care se află pe când alte țări, în alte țări se află situații de conflict mult mai grave. Siria, de exemplu, de unde vin atât de mulți refugiați, a spus și doamna Gomez acum câteva minute. E o situație fără precedent. Numărul de refugiați depășește 30% din populația totală a țării. Așadar, vă încurajez să revizuiți situația în care sunt Uh, modul în care sunt alocate fondurile. Trebuie să acordăm mai multe fonduri acolo, la fața locului. Făcând asta, ne vom ajuta pe noi înșine, pentru că nu va mai trebui să primim atât de mulți refugiați aici. Așteptăm cu toții ca războiul să se termine și aceste persoane să se poată întoarce acasă, persoane care acum locuiesc în taberele de refugiați, însă ele ar trebui să poată acolo să aibă un loc de muncă, să-și cumpere o casă și așa mai departe. Mulțumesc, domnul Baios. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu vin din Suedia. Și în Parlamentul suedez, o majoritate covârșitoare susține continuarea ajutorului umanitar acordat refugiaților și primirea lor. aș vrea să subliniez cât de importante sunt activitățile pentru copiii aflați în taberele de refugiați, mai ales în Liban, în Iordania și alte țări din acea zonă. Riscăm să pierdem o întreagă generație dacă nu facem ceva pentru ca acei copii ce trăiesc în țări afectate de război sau din țările învecinate, în tabere de refugiați, nu au parte de servicii de educație, avem nevoie de școlarizare, avem nevoie de sprijin, de consiliere psihologică. Deci pe viitor va fi nevoie de foarte mult efort altfel pentru a salva această generație ce riscă să devină o generație pierdută. Mă interesează cazul celor care nu celor care nu li se permite să stea, însă mai sunt și cei care aleg să se întoarcă atunci când aplicația, când cererea le este refuzată. Asta nu e o problemă pentru nimeni, bineînțeles, însă sunt și foarte mulți care apare în statistici ca și cum ar fi ales să se întoarcă, ar fi fost o decizie voluntară, însă de fapt în multe cazuri e vorba de o decizie forțată. Și acest lucru se întâmplă de obicei într-o modalitate foarte umilitoare pentru refugiat. Repartirea forțată E una, dacă repatrierea forțată este singura alternativă, oamenii aleg, în ghilimele, să se întoarcă, dar de fapt e vorba de o decizie la care au fost obligați. Apoi mai sunt și cei care se ascund, cei care sunt clandestini și pur și simplu refuză să se întoarcă. Nu avem cifre pentru a vedea cât de mari sunt, cât de mulți sunt acești oameni, cât de mulți sunt cei care sunt forțați să se întoarcă anual. Domnul președinte, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările foarte pertinente pe care le-ați pus. Sunt convins că veți, răspun, veți avea răspunsul, pentru că discuția de astăzi este doar o primă întrevedere înainte de dezbaterea ce va urma. întâlnirile cu Consiliul, unde s-a abordat acest subiect, au pus o oarecare presiune pentru discutarea subiectelor. Care este impresia dumneavoastră? Oare statele membre trebuie să aibă o altă perspectivă asupra relocării, dată fiind situația din Siria, dat fiind numărul atât de mare de refugiați din alte țări, precum Iordania, Turcia și așa mai departe? Așa cum au spus și colegii care au luat cuvântul, ce părere aveți despre serviciile în taberele de refugiați, servicii de scolarizare și așa mai departe? Oare statele membre înțeleg că trebuie să-și asume aceste responsabilități? Asta este întrebarea mea. Sunteți de părere că pe parcursul întâlnirilor menționate, statele membre au dat semne că sunt mai dispuse să facă eforturi în această direcție? he wants to go first. Cine um, dorește să intervină primul? voastră? Vreți să vă răspund la întrebarea dumneavoastră inițial? Nu, începeți cu întrebările adresate de, de membrii comisiei. Puteți să-mi răspundeți mie la întrebare uh, la urmă. Cu prima întrebare, stimată doamnă, mi-ați pus o foarte grea întrebare. Ce se întâmplă dacă în cadrul unui program de reinstalare cineva, de exemplu, se duce într-o țară baltică, însă după trei luni uh, se deplasează în Germania. Ce intenționăm noi să facem? Să încheiem un fel de contract cu persoanele uh, reinstalate. Le spunem că, uitați-vă, reinstalăm din această tabără de refugiați din Iordania, cu condiția ca dumneavoastră să rămâneți în țara în care veți fi reinstalat. Dacă veți fi găsit într-un alt stat membru, veți fi trimis înapoi în prima țară. Asta încercăm să facem. E o chestiune pe care vom încerca să o monitorizăm și anume dacă vor exista mișcări secundare sau nu vrem să știm cum distribuim persoanele, trebuie să avem cel puțin un control asupra acestor deplasări. Putem vedea, de exemplu, dacă o mie de persoane dintr-o tabără respectivă pot fi reinstalate în țări membre, însă ideea este să rămână în țările în care sunt trimiși. S-au mai pus întrebări în legătură cu taberele de refugiați. Vreau să vă spun că suntem conștienți de situația dificilă din Iordania, Turcia, respectiv Liban. De aia Uniunea Europeană e primul donator în acea regiune. Noi oferim mai mulți bani decât uh, SUA, decât țările din Golf pentru aceste tabere de refugiați, pentru stabilizarea lor și pentru îmbunătățirea situației. Să aveți dreptate că nu e suficient și de aia au crescut și sumele. Siria, primul an, 25 de mii, al doilea an, 50 de mii, al treilea an, 100 de mii. Deci crește numărul de refugiați. Deci cu cât stai mai mult în tabăra de refugiați, cu atât devii mai disperat. De aia trebuie să investim în educație, în școli, să îmbunătățim condițiile de trai în acele tabere. Deci suntem de acord cu dumneavoastră și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a face toate acestea. Referitor la Frontex, doamnă Holmeier, și opțiunea militară, nu, nu e sfera mea de competență, eu nu mă ocup de operațiuni militare, însă aveți dreptate că nu ar trebui dar aveți dreptate, ar trebui să vedem, de exemplu, ce am făcut în Somalia pentru distrugerea rețelelor de traficanți. Pentru asta a fost nevoie de intervenție militară. Am început în Libia, <laughs> însă nu am terminat, dar nu e uh, competența mea și nici a agenției Frontex. Ați avut o a doua întrebare care ține de ceea ce fac eu și anume o întrebare privind relocarea, privind reinstalarea. Dacă statele membre vor, de exemplu, să aleagă oamenii pe care să îi găzduiască. Dacă vom avea un proiect, vom avea o cheie de distribuție, de distribuire. De exemplu, Germania îi va fi alocat un număr de refugiați, după care uh, pot fi alese persoanele care urmează să fie reinstalate. Se va face identificarea și selecția celor care urmează să fie reinstalați în țara respectivă. Nu ne vom concentra doar pe sirieni. Știm că unele state membre doresc să primească toate naționalitățile. Deci vom încerca să avem o paletă cât mai largă pentru a implica cât mai multe state membre, după cum vă spuneam și mai devreme. Și sunt de acord cu doamna Sipel și cu ce a spus dumneei. Obiectivul nostru e să atragem toate statele membre de partea noastră. Știu că unele țări, unele țări au mari rețineri. Există țări care niciodată n-au avut astfel de activități de reinstalare. De aceea le vom oferi sprijin prin intermediul EASO și prin intermediul ICNUR pentru ca aceste țări să înceapă programele de reinstalare a refugiaților. Referitor la comentariul doamnei Cecilia King, dumneia a plecat, văd că din sală, însă îi spun că în ceea ce privește returnările, bineînțeles că nu trimitem pe nimeni înapoi într-o țară de origine riscantă, în Eritrea sau Libia. Însă pentru migrații economici care, uh, care, a căror uh, cerere de azil a fost refuzată, aplicăm o schemă. Deci uneori se recurge la returnări voluntare, alteori uh, obligate, cam 30% din persoanele care se întorc o fac pe bază voluntară pot verifica această informație la birou. Ceea ce e interesant e că există o tendință pozitivă. Crește numărul de persoane care vor să se întoarcă. Care vor să se întoarcă. Și sunt de acord în legătură cu ce spuneați referitor la Suedia. Dacă toate statele ar face același lucru, situația ar fi mult mai bună. Numărul de persoane reinstalate ar crește de 10 ori dacă toți ar comporta ca Suedia. Continui tot cu Suedia, doamna Wimberger. Ați întrebat ce facem împotriva traficanților de persoane. Pe 20 martie urmează să se lanseze o nouă operațiune de combatere a traficanților de oameni. Europolul trebuie să confirme acest lucru. Frontexul își uh, sporește activitățile și Comisia, de asemenea, în următoarele luni va prezenta un plan uh, pentru a combate uh, rețelele de traficanți. În ultimul rând, ca să-i răspund președintelui, aș vrea să-i spun că la Consiliu încep să miște lucrurile. Există și reacții pozitive. Da, mișcări, însă nu în direcția cea bună, spune domnul uh, Moraes. Multe mișcări, însă nu știu în ce direcție. Poate că se mișcă în cerc. Deci, asta încotro credeți că sunt aceste mișcări nu s-a spus un nu categoric uh, idei de a avea un proiect pilot. Da, îmi plac uh, funcționarii și cum gândesc ei. Deci ce intenționăm să facem? Încercăm ca la următorul Consiliu din iunie să prezentăm proiectul pilot și cheia de distribuție și numărul de uh, refugiați pentru a întreba fiecare ministru câte persoane va accepta. Uh, și dacă nu vor accepta numărul respectiv de persoane, să ne explice de ce și ce vor face în schimb. Vor da bani, de exemplu, pentru taberele din Liban, din Turcia, pentru a ajuta pe refugiați. Deci ce vor face dacă nu vor participa la acest proiect pilot de reinstalare a refugiaților? Asta e ideea noastră, însă va trebui să vedem cum facem lucrurile și pentru asta avem nevoie de presiuni continue din partea dumneavoastră. Eu nu vreau să vă critic. Vreau să știe și membrii noștri cum uh, se mișcă lucrurile la Consiliu. Avem o bună inițiativă Saving Lives din partea Austriei. Știu că și părerile politice sunt diferite acolo. Tot ce spun e că e bine să fim uh, informați în legătură ce se întâmplă, să punem presiune acolo unde trebuie. Deci de aia avem și această informare astăzi aici. Acum îi dau cuvântul uh, doamnei Candler, Filipa, ai cuvântul. Voi încerca să fiu subcintă, deoarece nu cred că avem prea mult timp. Voi încerca să răspund grupat la întrebări. S-au pus multe întrebări în legătură cu tabere de refugiați, mai ales în legătură cu situația copiilor și a învățământului în aceste tabere. Da, e o prioritate pentru noi să colaborăm cu partenerii noștri, mai ales cu UNICEF, cu ONG-urile, pentru a sprijini autoritățile din țările gazde să le ofere educație acestor copii. Așa cum spunea și Michel, nevoile sunt imense. În Siria, de exemplu, primim mult sprijin financiar de la Comisia Europeană, de la statele membre sau de la alte state, însă în ciuda acestui fapt, nu e suficient pentru a face față nevoilor acestei populații. Și asta, și acum vorbim doar despre o singură criză, să acum la nivel internațional sunt mai multe crize. În Republica Centrafricană e o criză, în Sudanul de Sud, Nigeria, e, în Nigeria, în Libia privim cu îngrijorare ce se întâmplă, vedem cum se deteriorează acolo problema, situația, multe persoane trebuie evacuate, multe persoane au nevoie de protecție internațională în Libia și e greu să obții informații și să ai acces la aceste persoane. Încă mai avem personal în biroul nostru, însă din cauza problemelor de securitate nu prea o mare libertate de mișcare, deci avem mari provocări cărora încercăm să le facem față, însă, așa cum a spus și un altul comisar de mai multe ori, soluțiile politice sunt cele care pot să ne ajute. Cei care lucrează în domeniul umanitar pot soluționa o parte din probleme, însă soluția finală uh, vine din uh, partea politică. Deci noi nu facem decât uh, să ușurăm cumva problemele. S-au pus întrebări în legătură cu reinstalare și cu procesele de reinstalare. Michel a, vor, a răspuns la unele întrebări. În ceea ce privește punctul nostru de vedere, ONU, partea inițială a procesului uh, se face în mare detaliu, se identifică persoanele respective care ar putea să aibă nevoie de reinstalare, se organizează interviuri cu aceste persoane, însă majoritatea persoanelor care primesc refugiați sunt implicate în procesul de selecție. Doar o mică minoritate se uită doar la dosare, însă majoritatea țărilor au un cuvânt de spus, deci țărilor care primesc uh, refugiați. Și asta e logic. Doresc să aleagă persoanele pe care le vor accepta pe teritoriul lor. Referitor la cererea de a clarifica ce am spus în legătură cu operațiunea Triton a Frontex și cu mandatul lor, sfera lor de aplicare. Știm care mandatul regulamentului și salutăm includerea unei trimiteri la operațiunile de căutare și salvare în regulament. Să ce vreau eu să spun e că Triton nu are ca obiectiv principal uh, salvarea și căutarea de refugiați. E operațiune pentru uh, controlarea frontierelor Bineînțeles, în ultimele luni au trebuit să se implice în uh, operațiuni de căutare și salvare, însă capacitatea lor e limitată. Nu pot face față situației. S-a pus de asemenea o întrebare în legătură cu distribuirea um, uh, inegală de la o țară la alta a refugiaților sau solicitaților de azil sau faptul că unii se mută în altă țară după ce primesc azil sau chiar înainte. Uh, așa e o problemă cu care ne confruntăm. Oamenii se mută din nenumărate motive și o serie din motive pot fi controlate de noi. Mulți se mută deoarece sistemul de azil european e aplicat în mod diferit de la o țară la alta. Condițiile de primire și capacitatea de primire atunci când vor... E de asemenea un motiv invocat cel puțin de mulți refugiați. Deci spun că nu au avut acces la facilități adecvate de primire, deci de aceea se mută în altă parte. Regăturile de familie, de rudenie sau prietenii pe care au în alte părți. Deci de multe ori unii se mută, chiar dacă au rude mai îndepărtate. Deci faptul că în țările respective există o comunitate uh, din care ei fac parte, îi poate ajuta. E de înțeles ca oamenii să se mute din aceste motive. Cred că am răspuns la toate întrebările. Știu că nu avem prea mult timp la dispoziție. E clar că am putea avea un raport comun Aș vrea acum să rog Comisia să ne spună când e programat următorul for și când va fi gata proiectul pilot despre care n-ați vorbit. Aveți aceste informații? Ni le puteți spune acum așa direct sau ne veți transmite informațiile în scris? Intenționăm să avem o reuniune privire locarea și reinstalarea cât mai repede cu putință. Va avea loc și o dezbatere uh, în Colegiul Comisarilor pe 4 martie privind uh, agenda UE în domeniul migrației. Am pregătit deja documentul cu cheia de distribuire a refugiaților de la o țară la alta și așteptăm un verde de la comisie și imediat ce vom primi acest acord vom uh, avea reuniunea în aprilie sau mai, pentru ca la Consiliul din iunie să putem face presiuni direct asupra miniștrilor, așa cum vă spuneam. Deci ăsta e calendarul. Deci aici se încheie discuțiile noastre. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră, pentru discuțiile excelente pe care le-am avut. Vă mulțumesc tuturor. So colleagues, I have to move on quickly now to mă colegi, ce mai uh, departe acum la punctul 9, care ilustrează inima politicii de care ne ocupăm noi în această comisie. Este vorba despre o chestiune care ține de strategia noastră de securitate internă, Convenția Consiliului Europei cu privire la criminalitatea cibernetică. Convenția de la Budapesta. Stimați colegi, uh, veți uh, auzi acum o prezentare din partea serviciului juridic uh, cu privire la avizul um, asupra um, acestei convenții în urma solicitării Comisiei Libe. În ceea ce privește întrebarea um, ridicată de către negocierile unui protocol adițional la accesul transfrontalier la date stocate într-un uh, computer localizat într-o altă jurisdicție uh, și mai ales în ceea ce privește um, competența Uniunii Europene de negociere. Îl vom asculta pe domnul Lucaci, mă uit după dânsul în sală. Deci vom continua această discuție legată de Convenția de la Budapesta. Vreau doar să verific că e prezent în sală reprezentantul serviciului juridic. Pur și simplu uit tot timpul că întotdeauna găsim serviciul juridic pe partea stângă, nu din perspectivă politică, ci în partea stângă a mea în sală. Tot demersul a fost lansat în legătură cu strategia pentru securitatea internă a Uniunii Europene în timpul președinției italiene. Luca, și vă dăm uh, cuvântul pentru a ne spune care este starea de fapt în acest moment. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. În decembrie anul trecut, Serviciul Juridic al Consiliului a primit o solicitare pentru un aviz cu privire la Convenția Consiliului Europei asupra criminalității cibernetice. Mai precis, în legătură cu munca în curs a Consiliului Europei cu privire la extinderea accesului unilateral transfrontalier la datele stocate într-un computer care este localizat într-o altă jurisdicție. Solicitarea dumneavoastră a dus uh, în discuție două întrebări. Prima, care este natura competenței Uniunii Europene în acest domeniu? Și doi, oare această extensie pe care avem în minte cu privire la uh, Uh, accesul direct transfrontalier este compatibilă cu uh, legislația Uniunii Europene, am analizat starea de fapt uh, și starea lucrurilor din Consiliul Europei pe baza documentelor disponibile public și am ajuns la concluzia că, având în vedere materialele juridice eh, și factuale disponibile, că eh, doar o parte a răspunsului poate fi dată la acest moment. Cu toate acestea, nu există dubii că întrebarea merită atenție suplimentară, având în vedere modul în care progresează lucrările în cadrul Consiliului Europei. Dați-mi voi mai întâi să vă spun câteva cuvinte în legătură cu această convenție. Este vorba despre o convenție care a fost semnată de toate statele membre ale Uniunii Europene, de asemenea de către alți membri ai uh, Consiliului uh, Europei, precum și de alte state, precum uh, Statele Unite și Japonia. Uniunea Europeană nu este parte a acestei convenții. Convenția are trei obiective principale. Primul, acela de a armoniza uh, dreptul uh, penal material în ceea ce privește infracțiunile uh, cibernetice, în al doilea rând să ofere um, date pentru um, dreptul uh, penal procedural și în cel al treilea rând să stabilească un regim de uh, cooperare internațională. Până la urmă, întrebarea aceasta vizează o dispoziție care cade în această ultimă categorie, cooperare internațională. Această dispoziție ia în calcul posibilitatea uh, de a avea acces uh, uh, transfrontalier la un computer, la date dintr-un computer, în două cazuri. În cazul în care datele sunt disponibile public și, în al doilea rând, în cazul în care datele se găsesc într-o altă țară, parte la convenție, și această parte obține un acord legal și voluntar al persoanei care au autoritatea să um, um, dezvăluie aceste date. Bineînțeles, veți avea um, informații legate de această expoziție, care este o excepție de la principiul uh, teritorialității. Și autoritățile de investigații nici măcar nu trebuie să urmeze calea uh, obișnuită a asistenței juridice reciproce, nici măcar nu trebuie să informeze țara în care sunt stocate datele. Planurile sunt să se extindă această posibilitate, ele apar mereu în discuție în Consiliul Europei, însă aceste planuri deocamdată sunt doar idei uh, pe care le luăm în calcul, se, care sunt luate în calcul și nu, forma un, nu iau forma unui uh, text juridic precis. După câțiva ani de discuții și reflexii, Consiliul Europei uh, și mai ales Comitetul pentru Convenția cu privire la infracționalitatea cibernetică a decis în decembrie anul trecut că în acest context, contextul actual, negocierea unui protocol cu privire la accesul transfrontalier la date nu ar putea fi fezabil. Însă, Comitetul de asemenea s-a uh, decis să ia în calcul din nou să reanalizeze fezabilitatea protocolului și a stabilit un grup de lucru pentru a elabora uh, proiecte de aviz pentru acțiuni viitoare, iar mandatul acestui grup uh, se va încheia la sfârșitul 2016. Prin urmare, întrebarea acestui, acestei comisii rămâne pe masa de discuții și rămâne în continuare relevantă. Haideți să revenim la competența Uniunii Europene. Ne-ați solicitat să clarificăm natura competenței externe a Uniunii Europene în ceea ce privește planurile de extindere a accesului transfrontalier. Întrebarea dumneavoastră s-a referit în mod explicit la articolul 3, alineatul 2 al uh, TFEU, uh, care uh, ia în calcul competențele externe implicite atunci când se încheie un acord internațional care ar putea afecta regulile comune sau ar putea să modifice domeniul de aplicare. Prima chestiune de analizat a fost existența unei competențe europene. Putem să Uh, răspundem la această întrebare cu da. Uh, convenția vizează armonizarea uh, dreptului, crinal, dreptului penal material în ceea ce privește infracționalitatea cibernetică. Uniunea Europeană are competențe interne pentru acest domeniu în conformitate cu tratatele și și-a exercitat această competență adoptând o directivă în 2013 cu privire la atacurile împotriva sistemelor informatice. Convenția de asemenea vizează cooperarea internațională între autoritățile de punere în aplicare a legii în lupta împotriva infracționalității uh, cibernetice. Iar Uniunea Europeană are competențe interne pentru a stabili măsuri în ceea ce privește uh, strângerea, stocarea, procesarea, analiza și schimbul de informații relevante în contextul uh, cooperării polițienești. Uniunea Europeană și-a exercitat această competență de asemenea, adoptând uh, o decizie cadru a Consiliului în 2006 cu privire la simplificarea schimbului de informații și de informații secrete între autoritățile de punere în aplicare a legii din statele membre. Astfel am putea conchide că Uniunea Europeană are Uh, o competență externă în ceea ce privește domeniul care uh, uh, face obiectul acestei convenții. Cea de-a chestiune care ar trebui să fie analizată a fost natura acestei competențe. Oare este exclusivă sau împărtășită, împărțită? Pentru a putea face această analiză, trebuie să comparăm domeniile acoperite de regulile europene și cele acoperite de presupusul acord. De asemenea, trebuie să uh, comparăm uh, eventualele uh, evoluții ale acestor documente, precum și natura și conținutul lor. După cum am spus, situația pe care trebuia să o avem în vedere era dacă un astfel de acord este capabil să um, influențeze regulile Uniunii Europene sau să modifice domeniul lor de aplicare. Um, testul aplicat de către instanță când evaluează natura competențelor Uniunii Europene ar putea fi calificat ca fiind unul um, foarte generos. Uh, nu este nevoie de o coincidență totală uh, pentru aceste domenii acoperite de dreptul european și um, de angajamentele internaționale. Nu este nici măcar necesar să, se existe, să existe o posibilă contradicție între cele domenii. Asta ar putea să sune puțin contraintuitiv. Într-un caz recent uh, care a apărut în fața curții, care a vizat Uh, convenția uh, de la uh, Haga cu privire la răpirea copiilor la nivel internațional, foarte multe state membre au pledat în favoarea unei interpretări mai restrictive sau exclusive a competenței Uniunii Europene. Însă instanța a fost de acord cu argumentele Parlamentului și a dat mai degrabă o interpretare mai vastă acestei competențe. Firește, analiza noastră s-a bazat pe acest caz pot să spun că am ajuns la concluzia uh, că dispoziția Uniunii Europene acoperă într-o mare măsură domeniul uh, care este uh, obiectul convenției și că există un risc ca normele Uniunii Europene să fie afectate de extinderea accesului la nivel transfrontalier. De, a, de asemenea, și în concluzie, uh, competențele externe exclusive ale Uniunii Europene uh, ar putea să includă la nivel potențial concluziile uh, încheierea unui acord internațional în ceea ce privește extinderea acestui acces transfrontalier. V-ați putea întreba um, de ce am folosit un limbaj foarte precaut atunci când am scris că există un competență potențial exclusivă a Uniunii Europene? Ei bine, răspunsul este simplu și anume că uh, Consiliul Europei nu a găsit uh, uh, un proiect concret de text legislativ pentru un protocol care vizează acest acces transfrontalier. Deci există un element de incertitudine și de necunoscut în această analiză. Prin urmare, am putea să ne gândim puțin și la a doua parte a primei întrebări în ceea ce privește modul în care sunt conduse aceste negocieri. Trebuie să vedem uh, puțin cum ar putea să uh, se uh, poartă negocierile dacă se negociază un astfel de protocol. În principiu, când Uniunea Europeană are o competență externă exclusivă de a conchide un acord internațional, negocierea cade în sarcina Comisiei. În ceea ce privește rolul statelor membre, Curtea a clarificat faptul că adoptarea unei decizii a Consiliului care să autorizeze Comisia să negocieze un acord multilateral marchează începutul unei acțiuni concertate a Uniunii Europene la nivel internațional. Asta nu uh, presupune o datorie de abținere din partea statelor uh, membre, însă necesită cel puțin uh, o datorie de cooperare strânsă între statele membre și instituțiile Uniunii Europene pentru a putea facilita sarcinile Uniunii Europene și pentru a ne putea asigura de coerența reprezentării sale la nivel internațional. Și în cele din urmă, cea de-a doua întrebare uh, viza compatibilitatea cu legislația Uniunii Europene cu privire la extinderea accesului uh, direct transfrontalier. Noi nu um, eram în poziția de a răspunde la astfel de întrebare pentru că testul care trebuia aplicat este diferit de cel aplicat în cazul competențelor Uniunii Europene. În cazul competenței, analiza trebuie să înceapă cu o comparare a două domenii. În cazul de compatibilitate, uh, dispozițiile legale concrete trebuie comparate. Cum spune și instanța și citez, informațiile suficiente uh, cu privire la uh, conținutul actual și nu doar ipotetic al unui acord și existența unui cadru suficient de cuprinzător și precis sunt necesare. Însă, în acest moment niciun astfel de cadru nu este luat în calcul la nivelul Consiliului Europei, dar cum am subliniat acest lucru, asta nu afectează răspunsul la prima dumneavoastră întrebare cu privire la competență. Chestiunea uh, legată de competență și compatibilitate nu, nu sunt legate unele de celelalte, în sensul că competența Uniunii Europene poate să fie exclusivă, uh, chiar dacă protocolul nu va contradice vreo regulă a Uniunii Europene. Pentru a rezuma, așadar, credem că preocupările dumneavoastră legate de acest uh, Uh, subiect sunt confirmate de o analiză juridică. Într-adevăr, există o posibilitate uh, puternică ca această competență a Uniunii Europene să fie exclusivă. Pe de altă parte, însă, sfatul nostru este că e prea devreme să uh, examinăm problema compatibilității cu legislația Uniunii Europene. Bineînțeles, serviciul juridic rămâne la dispoziția dumneavoastră pentru a analiza această chestiune, mai ales atunci când și dacă un proiect de protocol cu privire la accesul transfrontalier ia o formă mai precisă. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt gata să răspund răspund la întrebările dumneavoastră. Aceste chestiuni sunt foarte importante pentru că se menționează uh, terorismul, uh, care va fi discutat uh, și în martie și acolo există un protocol adițional care vizează pe luptătorii străini. Aceste chestiuni sunt uh, în mod special importante pentru noi și știm că va dura ceva până când vom înțelege implicațiile. După cum menționam, Convenția de la Budapest este oricum importantă pentru că este esențială în ceea ce privește strategia internă de securitate. La acest moment, de deci, ce este esențială? Aș dori să îi felicit pe tot uh, eurodeputații care au rămas în sală să asculte acest aviz al serviciului juridic. Știm că chestiunile au fost uh, foarte interesante chiar dacă nu captivante. Aș dori să-i feliciteți pe eurodeputații care au rămas uh, în, uh, în sală. Vedeți ce teme interesante am pus pe ordine de zi uh, în această joi după amiază. Pot să văd acum că Monica de-abia așteaptă să pună întrebări. Chiar mă gândeam că ar trebui să fie cineva care să poată adresa o întrebare. Deci, Monica, vrei să faci tu asta? Okay. Um, da, aș vrea să spun ceva în primul rând. Azi dimineață a fost o critică la adresa faptului că statele membre nu sunt dispuse să facă schimb de informații. Însă cred că ceea ce am auzit aici demonstrează exact opusul și anume statele membre fac schimb de informații, se folosesc de informațiile din alte state membre și așa mai departe. Raportul dumneavoastră face o distincție și anume faptul că până la un anumit nivel statul membru poate acționa independent atâta timp cât ceea ce fac nu este discrepant față de ceea ce face comisia. Nu știu care ar fi consecințele juridice, însă ce aș vrea eu să întreb ar fi ce s-ar întâmpla dacă am avea de-a face cu această situație și anume statul membru al acționa altfel decât viziunea Uniunii. Aș vrea să primesc un răspuns la această întrebare. Într-adevăr, așa este, am observat și eu asta în raport. Înainte să primim un răspuns pentru întrebarea doamnei Holmaier, mai sunt și alți colegi care doresc să pună întrebări serviciului juridic? Dacă nu, ne rezumăm la această întrebare. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Aș vrea să subliniez un lucru. Punctul de plecare pentru această situație în care statele membre trebuie să respecte activitatea Comisiei este momentul în care Consiliul autorizează negocierea unui acord. Suntem departe de un astfel de moment, nu avem nici măcar un proiect de acord pe baza căruia să discutăm. Deci să presupunem că începe negocierile. Ei bine, în jurisprudența curților există o anumită marjă de manevră și fiecare stat poate să aplice regulile într-un mod mai mult sau mai puțin propriu. Curtea spune că statele membre nu au o obligație de extindere, deci ei pot face ceva. Dar statele membre trebuie să coopereze îndeaproape cu Uniunea Europeană, asta ne spune jurisprudența. Cred că asta lasă o anumită manșă de manevră atât Comisiei cât și statelor membre pentru a face loc pentru niște aranjamente practice care pot diferi de la caz la caz. În special în acest caz, accesul transfrontalier, vorbim de măsuri de anchetă. Și măsurile de anchetă sunt în competența statelor membre. Așa cum ați observat și, așa cum ați sugerat și dumneavoastră, punându-mă întrebarea. Deci mi-aș imagina că un astfel de aranjament practic ar putea să includă statele membre, însă nu e o chestiune legată de competență. Pentru că dacă analizele noastre se confirmă în viitor și vom avea un proiect de acord, atunci vom putea spune cu siguranță că Comisia are un domeniu exclusiv de competență, ceea ce înseamnă că, de fapt, Comisia are competența de a negocia acest acord și competența europeană este 100% exclusivă, însă în practică statele membre vor avea cu siguranță un rol în negocierea acestui acord. Vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc și doamnei Holmar pentru întrebare. Am trecut și de acest punct pe ordinea de zi. Acum am ajuns la punctul 10 de pe ordinea de zi. Avem și un punct 10 și avem o întrebare cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei privind aplicarea directivei 55 Întrebare depusă de Elisabeta Gardini. În cadrul unui schimb de opinii în conformitate cu articolul 130, mai precis, pe data de 29 octombrie, doamna Elisabeta Gardini, eurodeputat, a înaintat o întrebare cu solicitare de răspuns scris comisiei în legătură cu aplicarea directivei privind protecția temporară în conformitate cu, regula, cu re, articolul, în cer scuze, 130. Încă o dată, Comisia nu a răspuns în termenul de șase săptămâni, de aceea avem acest punct pe ordinea de zi. Ar trebui, într-adevăr, să verific dacă persoanele respective sunt sau nu în sală. Doamna Gardini este aici, mi se spune că este pe drum. Avem și alte întrebări despre convenția de la Budapesta ar fi trebuit să mă folosesc de acest timp. Erau întrebări foarte interesante. Îmi cer scuze, colegi. E totuși joi după masă. Aici avem echipa de top. E deja joi, ora 5 fără un sfert. Îmi dau seama și apreciez foarte mult faptul că sunteți aici. Mm, dar văd că <laughs> lumea continuă să plece. Domnul Coelio și Monica cu siguranță merită un premiu pentru că sunt încă aici. pentru cei care ne urmăresc în transmisiunea live. Odată aș spune că trebuie să trecem prin foarte multe puncte în întâlnirile noastre și apoi, dacă cineva ne-a urmărit în ultima oră, am discutat despre bazinul mediteranean, despre refugiații din Siria, am ajuns la Convenția de la Budapesta. Iată cu cât de multe aspecte tehnice se confruntă membrii acestei comisii și cât de vast este domeniul nostru de competență tehnică. Asta am avut de spus. Colega noastră tot nu a venit. Can we do the, we can do the other item? Can we do the other item? I, I'm really loath to suspend uh, Antoine because if I suspend, I'm... not sure. Însă dacă închid ședința acum sau luăm o pauză, se va mai întoarce cineva. Deci aș prefera să nu fac asta. We suspend. A search party is going out, sponsored by the EP. Comisie de căutare se va duce să o localizeze pe colega noastră din partea PPE-ului. Probabil e ceva ilegal. Voting for another member, you'll be locked up in Parliament prison somewhere. That's not allowed. Sunt convins că, de fapt, nu este permis să facem așa ceva. Îmi cer scuze, stimați colegi, este de fapt, văd, ultimul punct de pe agenda. Colega noastră este pe drum. În timp ce o așteptăm, am să fac niște anunțuri. Astăzi, la ora 5.45, avem o reuniune comună cu cei de la AFCO, care se va desfășura în sala 3 A3G2. Eu trebuie să particip, bineînțeles, să noroc pe capul meu. Este vorba despre protecția drepturilor și libertăților fundamentale, repet, sala A3G2 și va fi o reuniune comună a Comisiilor Libe și AFCO. În prezența domnului Hannes Kramer, negociator din partea Comisiei Europene, vom avea o prezentare a avizului juridic în privința aderării Uniunii la Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, la ora 5.45. Doamnă Gardini, dacă sunteți gata, vă așteptam. Probabil nu e vina dumneavoastră, pentru că suntem puțin înainte față de programul prestabilit. Dacă sunteți gata, am făcut deja, am prezentat deja pe întrebarea dumneavoastră, așa că pot să vă dau imediat cuvântul. Vă rog însă să fiți succintă. Deja am prezentat pe scurt problema și apoi vom ruga Comisia Europeană să ne dea un răspuns. Așadar, vă dau cuvântul. Cum orariul... Scuzați, eu știam că trebuie să vin la 5, după aia mi s-a spus că aș fi putut interveni mai devreme. Mă scuzați că v-am făcut să așteptați, nu mi-am dorit asta. Eu un subiect important pentru mine ca și pentru mulți alți colegi. Vă mulțumesc în primul rând uh, faptul că ați fost de acord să avem o dezbatere aici la Libe. Între timp, uh, se pare că am primit și un răspuns de la comisie pe care l-am văzut, un răspuns care însă mă uimește. știm în ce condiții ajung aceste fluxuri uh, migratorii, fluxuri de migranți. Eu credeam că această directivă, că se renunțase practic la ea, însă văzând situația actuală, Văd că singur, uh, singurul lucru care se spune clar că aproape 100.000 de, mii de sirieni au cerut uh, azil uh, între ian... în 2014, însă n-am toate datele. Nu au fost făcute oficiale toate datele, însă dacă ne uităm la 2012, ar fi 335 de cereri, 2014 3000 și ceva. Deci au, ce, au crescut aceste cereri cu 30% de la un an la altul. Și față, respectiv, în cazul Siriei au crescut cu 109%. Trecem printr-o situație tragică. Vedem cum aceste ființe umane care fug de pe urma acelui conflict. Practic, cred că și noi am greșit atunci când ne-am gândit că putem ajuta la instaurarea democrației. N-am ascultat pe cei care trăgeau un semnal de alarmă atunci și ne spuneau că lucrurile sunt mai complexe decât le vedeam noi de pe partea cealaltă. Însă, cel puțin din perspectiva Italiei, suntem atât de apropiați de aceste zone din care vin persoanele respective pe mare. Mă gândesc la ce se întâmplă în zona Mediteranei. Mediterana devine un fel de cimitir, um, practic. Nu știu, mi se pare că o soluție atât de birocratică mi se pare foarte dezamăgitor. Eu mi-aș dori să avem o altă reacție. Nu cea pe care o avem acum, nu știu, care mi se pare că a fost luată cumva în grabă. Trebuie să, să fim serioși și să fim uh, sinceri. Problemele sunt foarte grave, deci nu știu, eu îmi doresc ca Uniunea Europeană să vină cu uh, o soluție mult mai uh, omenoasă, mult mai concretă. Eu cred că trebuie să ținem cont de dificultatea situației. Nu vreau să mai vorbesc, însă dacă vă uitați la rapoartele numeroase ale ONG-urilor, alor, alor um, sau persoanele care vor să-i ajute pe acești imigranți. Deci se vorbește de multe persoane care au tentative de sinucidere, de pro- se vorbește despre cazuri de femei violate sau uh, obligate să se prostitueze. Deci sunt niște situații îngrozitoare. Deci Uniunea Europeană ar trebui să facă ceva pentru a aborda această problemă pe ansamblu. Care va fi punctul critic? Uh, de la care Uniunea Europeană în sfârșit se va hotărâ că trebuie să se ocupe de această problemă. Vă mulțumesc foarte mult. Comisia nu se va uita la dumneavoastră în ochi, sunt așezați în spatele dumneavoastră. Însă sunt aici și sunt gata să vă răspundă la întrebări. Michel, spuneți și versiunea dumneavoastră a lucrurilor. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uimit de intervenția doamnei Gardini. Se vorbea de directiva privind protecția și de lansarea temporară a acesteia. Deci dacă trebuie lansată sau nu această directivă privind protecția temporară. Răspunsul a fost clar nu credem că există vreun temei acum pentru a lansa această directivă privind protecția temporară. Sistemul de azil funcționează. Numărul de sirieni e încă gestionabil. Avem această directivă privind protecția temporară a fost creată după criza din Kosovo, când există un influx masiv de persoane, sistemul de azil nu poate să facă față. Deci ce facem noi? Nu sunt uh, analizate cererile de azil, ci se oferă tuturor celor care vin protecție temporară. Sirienii care ajung acum în Europa primesc statutul de refugiat în Uniunea Europeană. Cam 98% din ei. Deci acești oameni primesc statutul de refugiat conform achiului de azil, sunt tratați așa cum trebuie, avem mecanisme de sprijin uh, cu EASO, avem și programe de asistență față de Italia, Bulgaria, Cipru și toate statele membre care se confruntă cu valul cel mai mare de uh, refugiați. Și deocamdată sistemul rezistă, face față, deci nu credem că ar trebui să declanșăm directiva privind protecția temporară deocamdată. Vă mai spun, Italia nu a cerut acest lucru, nici Grecia, nici un stat membru nu a cerut uh, declanșarea directivei privind protecția temporară, deoarece acesta nu este instrumentul corect pentru a face față situației actuale. Și de aia în momentul de față nu credem că se impune declanșarea acestei directive. În ceea ce privește alte chestiuni, vreau să mă refer la dezbaterea pe care am avut înainte cu NUR această după amiază, când s-au discutat o serie de chestiuni uh, importante pentru eurodeputați. Would the member like to come back on that? Doriți să interveniți din nou? Vreți să reacționați? Vă rog, pe scurt. Da, mulțumesc. Câteva cuvinte. Eu înțeleg. E un răspuns tip birocratic. Uite, o Europa care nu e flexibilă, care nu înțelege să uh, uh, înțeleagă faptul că două milioane și jumate de persoane au trebuit să părăsească Siria din cauza războiului și conflictului. N-au ajuns toți aici, însă unii chiar au trecut mare și sunt alți, mulți alții care stau acum pe țărmul de sud al Mediteranei și încearcă să treacă. Deci cum adică? Nu există flexibilitate pentru a aborda această problemă în creștere? Dacă ar fi fost practic uh, posibilitatea ca ei să treacă mare ar fi trecut deja. Îmi pare rău că sunt aici. Europa ce face? Practic se ascunde în spatele unor dispoziții birocratice, practic, în loc să față, fa- să față, <laughs> să abordez această problemă cu o cu totul altă atitudine. Da, comisia ne-a răspuns în legătură cu aspectele tehnice. Dumneavoastră ne-ați spus că răspunsul primit e birocratic și v-ați referit și la alte chestiuni. Deci am avut aici uh, o audiere ambelor părți, să zicem așa. Ne-ați spus ceea ce credeți deci am făcut asta. Din păcate trebuie să încheiem această discuție. Vă mulțumesc, nu sunteți uh, membru această, acestei comisii, vă mulțumesc, îi mulțumesc și comisiei pentru răspuns, dragi colegi, vă mulțumesc pentru atenție, ultimul punct. Însă acum ne ducem în altă sală la ASP3G2 pentru reuniunea comună cu AFET. Pentru punctul 13 e vorba de aderarea Uniunii Europene la CEDO, care începe la 17.45. Vor fi reprezentanți câțiva reprezentanți ai Comisiei Libe. Ar fi foarte bine să vină cineva acolo și din partea Comisiei Libe, mă scuzați. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru toată săptămâna, chiar dacă nu veți veni la ședința următoare. Vă mulțumesc!